comunicare Comisiei Juri pentru afaceri juridice. Comisia Juri, în, la reuniunea din 21 ianuarie 2003, a verificat mandatul noilor colegi și a luat uh, o decizie în unanimitate să declarăm valide aceste mandate. E vorba de doamna Francesca Baraciu, uh, mandat începând uh, cu 17 decembrie 2012, domnul Borisov, 1 ianuarie 2013 și domnul Dan Dumitru Zamfirescu, cu începere din 9 ianuarie 2013. Așadar, propun să validăm aceste mandate. Există obiecții? Nu, așa că au fost validate mandatele. Am primit uh, cereri de nominalizare din partea neafiliaților pentru